și vor determina cum vor putea colabora aceste fonduri în domenii. Mulțumesc, domnule comisar. A fost uh, raportul doamnei Westphal pe care îl vom vota mâine la ora 12 și începem cu ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, raportul domnului Simon, reguli legate de ajutoarele de stat. Are cuvântul acum domnul raportor. Domnule președinte, dragi colegi, serviciile publice reprezintă un pilon important al modelului nostru social și joacă un rol important nu doar pentru fiecare cetățean în parte, ci și pentru bunăstarea întregii noastre societăți prelucrăm acum serviciile de interes economic general și ar trebui, revizuind acest act normativ, să răspundem la următoarea întrebare. Care sunt precondițiile necesare astfel încât, pe de o parte, să avem servicii calitative, bune din punct de vedere calitativ și, de cealaltă parte, un acces universal la aceste servicii pentru toate păturile sociale? Primordial pentru garantarea unor servicii calitative reprezintă următorul lucru. E, e următorul lucru. Deschiderea acestor servicii, respectând anumite cadre juridice și uh, respectarea unei proporționalități a regulilor, astfel încât să se țină cont de faptul că există uh, diferențe între serviciile sociale de interes uh, economic general. Reforma mm, prevederilor europene poate fi întreprinsă doar ținând cont de și respectând principiul subsidiarității. Pentru a avea siguranță juridică, ar trebui ca mm, acum să creăm un cadru juridic clar pentru aceste servicii. Și în acest sens, articolul 14 este foarte important pentru socialiști și democrați. Dar la acest capitol Există mari divergențe în Parlamentul European de ani de zile. Și cu toate acestea, iată că am reușit în acest raport să formulăm un compromis care să fie acceptat de toate părțile. Discutăm despre costurile care apar la ora actuală din cauza diferențelor ce există între prestatorii de servicii. Acest lucru e valabil în special pentru mici întreprinzători și furnizori de servicii creșterea marjelor, astfel încât să nu mai trebuie să fie făcute notificări la Comisia Europeană în momentul în care se fac plăți de echivalare, ar fi un prim uh, instrument de transparentizare și eficientizare povara administrativă a autorităților locale și a prestatorilor de servicii reprezintă o mare problemă la ora actuală și ar trebui să o rezolvăm de dragul pieței interne și a concurenței. Ideea este că avem nevoie de, mm, de mm, prevederi foarte clare pentru servicii pur locale, ca acestea să aibă loc la nivel local și să fie reglementate acolo. Pentru a respecta și mai mult serviciile sociale, e nevoie să definim și să protejăm caracterul special al acestora. În acest raport, spunem că trebuie să existe criterii de eficiență criterii de eficiență ca și conformitate cu drept comunitar în domeniul concurenței. Comisia Europeană însă în comunicarea sa își depășește puțin atribuțiile, fiindcă uh, trebuie doar să controleze ajutoarele uh, acordate, iar uh, ce fel de ajutoare se activează ține strict de decizia nivelului național. Vreau la final să mulțumesc pentru cooperarea dintre toate grupurile politice pe acest raport și să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Votul fără echivoc din Comisia Parlamentară a arătat că suntem cu toții axați pe un obiectiv foarte ferm. Sper ca mâine la plenară să fie ilustrat același lucru și sper ca împreună să transmitem în continuare un mesaj puternic în ceea ce privește crearea unor condiții durabile în domeniul serviciilor sociale. Vrem să transmitem acest mesaj Comisiei Europene. Mulțumim, mulțumim domnule Simon, spune președintele. Și acum urmează vorbitorii noștri. Domnul Mesaroș este primul intervenient. Pani președo. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că în ceea ce privește serviciile de interes economic general, acestea nu trebuie să fie limitate. Toți cetățenii ar trebui să aibă acces la ele indiferent de veniturile lor. Aceste servicii trebuie deci să poată fi plătite de cetățeni. Și e drept că ajutoarele de stat trebuie să respecte pe deplin principiul subsidiarității și trebuie garantată posibilitatea de a alege pentru autoritățile locale și regionale în ceea ce privește organizarea și finanțarea acestor servicii. Ajutoarele de stat ar trebui să îi ajute pe întreprinzătorii locali, economia locală și trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă. Trebuie îmbunătățită de asemenea infrastructura, mai ales în regiunile în care există mari lipsuri în domeniu. Trebuie asigurate niște servicii uh, de bună calitate, la un preț accesibil tuturor cetățenilor. Pe de altă parte, trebuie să existe locuri de muncă acceptabile. Vă mulțumesc, domnule Mesaroș, domnul Corera de Campos. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, raportul domnului Simon este foarte echilibrat. Examinează serviciile de interes general care fac parte din principiile Uniunii Europene de a promova coeziunea economică și socială. Însă persistă incertitudini juridice și noi trebuie să apărăm principiul subsidiarității acesta este un aspect pozitiv al raportului. Se examinează nivelurile locale și regionale care nu afectează piața internă. Reguli de obligațiuni de proiect, reguli de minimis aplicabile proiectelor la scară redusă, și trebuie să se includă ONG-urile și uh, asociațiile non-profit, de exemplu. Trebuie să legăm această politică de subsidiaritate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Pașca. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Până la finele acestui an, multe măsuri care se referă la ajutorul de stat expiră. Și de aceea e nevoie să reformăm ajutoarele de stat. Deocamdată există o mare povară administrativă care e impusă aici, mai ales pentru autoritățile locale. Un alt aspect negativ se referă la faptul că există incertitudine juridică. Reforma reglementării ajutoarelor de stat ar trebui să simplifice întregul sistem și să facă ca ajutoarele de stat să fie ușor de implementat la nivel local și regional. Asta va face uh, ca eficiența serviciilor de interes economic general să sporească. Mulțumesc, doamna Regner urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați cuvântul încă o dată. Stimați comisari, Vreau, în primul rând, să mă adresez raportorului Zimon, să-i mulțumesc pentru modul în care a abordat problema la nivelul cooperării dintre grupurile politice. Iată că a reușit să aibă un raport echilibrat în care se cere Comisiei să vină cu o comunicare cu măsuri concrete până la finele acestui an. Există și un mare dar aici. Sigur că Parlamentul, potrivit articolului 14, ar trebui să fie implicat în acest proces de reformare. Comisia solicită mereu tuturor părților interesate să dea dovadă de transparență și iar transparență. Însă mai apoi, în pozițiile sale politice, Comisia vine cu proceduri uh, uh accelerate pentru a-și impune propriile vederi. Să nu uităm însă că, până la urmă, aceste reglementări se fac la nivel regional, la nivel local și e surprinzător faptul că uh, decidenții locali sunt mereu atacați, marginalizați și așa mai departe. Cadrul comunitar actual Uh, um, contravine reglementărilor naționale în ceea ce privește stabilirea unor definiții pentru aceste servicii. Trebuie însă să fim în continuare uniți în diversitate aici în Uniunea Europeană, să nu renunțăm la acest principiu și să cerem Comisiei să revină puțin asupra articolului 14. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Urmează acum doamna Roitova. Děkuji, pane předsedo Mulțumesc, domnule președinte. Există mari diferențe în ceea ce privește definirea sferei de aplicare serviciilor de interes economic general și în ceea ce privește derogările. Trebuie să sprijinim Comisia în eforturile sale de a cartografia eforturile legislative din statele membre. Trebuie simplificate aceste ajutoare și trebuie să sprijinim Comisia pentru a introduce mai multă transparență și control asupra principiului subsidiarității. Investițiile locale și contractele oferite la nivel local reprezintă o sursă mare de corupție. Comisia ar trebui să-și modifice procedurile și să dea dovadă de mai multă consecvență atunci când achetează plângerile și uh, suspiciunile, acuzațiile de corupție. Să fac uh, anchete legale, trebuie folosit. De multe ori comisia folosește informații folosite de la ministerele uh, implicate care cam ascund lucrurile. Doamna Băsescu acum. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Serviciile de interes economic general contribuie la prosperitatea și la competitivitatea economică a statelor membre de asemenea aceste servicii sunt esențiale în combaterea inegalităților sociale

Anybody else? Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Cred că am, le-am dat cuvântul tuturor celor care au dorit să intervină. Atunci îi dau cuvântul domnului comisar Dali. Thank you again, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În numele vicepreședintelui Almunia, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului Zimon pentru raportul dumnealui privind uh, reformarea ajutoarelor de stat pentru serviciile de interes economic general. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc comisiilor uh, ITRE, IMCO și ECON și tuturor deputaților care au contribuit la raport. Suntem convinși că serviciile de interes economic general joacă un rol cheie, deoarece contribuie la stabilitatea socială și la coeziunea teritorială. De aceea, serviciile de interes economic general reprezintă o prioritate cheie în domeniul ajutoarelor de stat. Ne bucură să vedem că există o dezbatere aprinsă pe această temă între Parlament și celelalte instituții și uh, toți uh, cei implicați. Salutăm contribuția Parlamentului, care oglindește importanța pe care o dă Parlamentul creării unui cadru juridic pentru serviciile de interes economic general. Să vă reamintesc care sunt cele trei obiective ale reformei, clarificare, simplificare și o abordare mai diversificată. Ne-am stabilit în detaliu, am prezentat în detaliu aceste obiective în comunicarea din martie. De atunci am publicat uh, proiecte de text în care vorbim despre cum putem transpune aceste obiective în reguli și uh, discuțiile publice au fost uh, rodnice și toți cei implicați au opinii diferite în legătură cu detaliile privind modificările și de aceea în următoarele săptămâni vom uh, lucra și mai mult pentru a ajunge la aceste trei obiective. Iar raportul Parlamentului European vine în, la momentul potrivit ne oferă niște sugestii utile în legătură cu îmbunătățirea textului nostru. Va fi o contribuție foarte valoroasă la reforma în curs. Acum mă voi concentra asupra a trei lucruri din raportul domnului Zimon. O altă pentru simplificare e noul regulament de minimis. Raportul sugerează un prag în funcție de dimensiunea municipalității, însă care nu este necesar pentru a restrânge uh, serviciile și se spune că ar fi mai bun uh, o abordare pe trei niveluri. Așa cum am spus deja, ce praguri sunt mai potrivite, asta încă nu s-a stabilit. Suntem dispuși să primim sugestii și să auzim opinia tuturor celor implicați, inclusiv a Parlamentului și mai ales a Parlamentului. În raport se cere ca serviciile suplimentare să fie acoperite de o decizie. Serviciile sociale au un rol important și e nevoie de o supraveghere mai... nu e nevoie de așa o mare supraveghere. Și de aceea există derogarea privind înștiințarea și niște criterii de compatibilitate mai uh, ușoare. Eu aștept orice argumente și sugestii pentru a îmbunătăți modul în care tratăm serviciile sociale. În al treilea rând, Parlamentul crede că pot fi definite niște criterii de eficiență la ajutoarele de stat de către Comisie. Să vă spun, acest proiect nu le cere întreprinderilor să fie eficiente, nici nu îi permite comisiei să verifice eficiența. Proiectul de text cere doar ca întreprinderile să primească stimulente pentru a-și spori eficiența. Știu că unora le e frică de astfel de schimbări, însă aceste stimulente de eficiență se aplică doar marilor uh, companii evaluate în acest cadru și marilor servicii de interes general. Să vă spun încă o dată, noi vrem într-adevăr să ne îmbunătățim regulile, însă date fiind constrângerile bugetare de peste tot, vrem să le dăm tuturor posibilitatea de a avea acces la niște servicii publice de calitate la un preț accesibil. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția la acest raport. Și noi vă mulțumim, domnule comisar, pentru contribuția dumneavoastră și pentru participarea la dezbateri. Vom vota mâine, la prânz. Se încheie sesiunea de astăzi. Ne vedem mâine dimineață.